was the wrong thing. Okay, so dear colleagues, uh, I think we should start with our work. Dragi colegi, trebuie să începem cu uh, seminarul nostru. Bun venit după pauza de prânz. Minunat. Stimați eurodeputați, stimați colegi din Parlamentele Naționale, aș dori să vă răspund venit la grupul nostru de lucru, un uh, seminar foarte important uh, ne o ocupăm de prevenirea traficului cu ființe umane. E un subiect uh, care poate nu monopolizează atenția, dar e foarte important să discutăm de el, e foarte important să reunim decidenții, parlamentele naționale, Parlamentul European, pentru a avea un schimb de vedei cu privire la impactul crizei migrației asupra riscului de trafic cu ființe umane, pentru a evalua nevoile de securitate între țări și pentru a vedea care ar trebui să fie sistemul de prevenire și de asistență pentru victime în uh, funcție și necesare, în conformitate cu ultimul raport al Comisiei cu privire la progresele înregistrate în combaterea traficului cu ființe umane din 2016, există dovezi foarte clare că criza migrației a fost folosită mai ales de către rețele uh, criminale implicate în traficul cu ființe umane pentru a viza categoriile cele mai vulnerabile de populație, mai ales femeile și copiii. Citind acest raport, uh, constat că avem și cifre, e vorba de 15.846 de victime ale traficului într-un an, deci din 2016 în 2000. 2013-2016, îmi, îmi cer scuze, și în ce privește exploatarea sexuală, deci e vorba despre exploatare sexuală, trafic de organe, uh, exploatarea copiilor pentru muncă infantilă și îmi revine uh, onoarea de a ura bun venit colegii noastre de la deci doamnei uh, Zacheliadu, de coordonator la oficiul de combatere a traficului. Înainte de a-i da cuvântul însă, trebuie să vă spun cum se derulează acest atelier. Domnul Moraes v-a explicat uh, la primul, uh, la primul seminar. Vom da în primul rând uh, cuvântul la doi membri din Parlamentele Naționale și unui membru din Parlamentul European pe baza completării formularului. Cred că avem timp la dispoziție deci, um, colegii din parlamentele naționale și din Parlamentul European au la dispoziție două minute pentru a interveni. Vă dau acum cuvântul. Vă dau mai mult timp, uh, eventual 15 minute, dacă doriți, vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să mulțumesc uh, Parlamentului European pentru această invitație care mă onorează. Mă numesc Zoe Sacheliadu, reprezint oficiul, uh, biroul uh, coordonatorului antitrafic. E vorba de un nou mandat care a fost înființat cam în 2011 cu misiunea de a oferi orientări strategice de politici în acest domeniu al uh, politicilor de combatere a traficului. Traficul de ființe umane este o încălcare gravă a drepturilor fundamentale, însă în același timp reprezintă o amenințare transnațională, o formă transnațională de criminalitate organizată, care este mânată de cerere și mai ales de profiturile imense care ajung în uh, buzunarele traficanților. Așa cum spunea doamna Ernst înainte, în conformitate cu primul raport de progres publicat de Comisie pentru perioada 2013 până în 2014, avem aproximativ 16.000 de victime ale traficului înregistrate. E vorba de numărul de victime care, într-un fel sau altul, au fost în uh, contact, au ajuns în contact cu autoritățile. Avem motive întemeiate să credem însă că numărul real de victime în Europeană este mult mai mare și mai suntem și conștienți de faptul că datele noastre statistice nu pot să înregistreze numărul total uh, de persoane victime ale traficului, mai ales în uh, contextul actual al migrației. Ce mi se pare interesant, în conformitate cu datele statistice, 65% din victimele înregistrate sunt uh, au mm, cetățenii europeni și aș dori să spun că traficul de ființe umane a existat înainte de criza migrației și va continua să existe și după uh, criza migrației. Este clar că situația actuală a migrației, criza refugiaților, exacerbează uh, vulnerabilitatea persoanelor și o să revin la acest subiect mai târziu. Acum, dacă e să facem o privire de ansamblu, Faza, um, fenomenul cel mai uh, uh, recurent este exploatarea sexuală, uh, majoritatea victimelor fiind femei și fete și 21% din victimele înregistrate pentru exploatare prin muncă, cu precădere bărbați și băieți. Mai există și alte forme, de exemplu, traficul pentru donare de organe, pentru activități criminale și așa mai departe. Nu cred că exagerez dacă spun că Uniunea Europeană a uh, instituit un cadru, un cadru juridic de politici care nu este doar cuprinzător, ci uh, acordă prioritate sau pune accentul pe uh, victime. Directiva antitrafic a fost primul instrument adoptat uh, în urma tratatului de la Lisabona. Parlamentul European a sprijinit uh, foarte mult uh, toate procedurile în acest sens și aș dori să vă mulțumesc uh, și să ne, vă exprim uh, recunoștința uh, pentru acest sprijin. Deci această directivă creează cadrul. Este un instrument care propune o definiție comună a delictelor, propune de asemenea sancțiuni comune, ține cont de gen, de copii și axează, se axează pe victime. Deci se acordă protecție sporită victimelor. În luna decembrie am uh, publicat primul raport, raport de punere în aplicare. În calitate de gardian al tratatelor, Comisia Europeană a verificat în ce măsură statele membre au uh, pus în aplicare directiva respectivă. Și vă pot spune că toate statele membre au transmis uh, dat, date la Comisia Europeană privind transpunerea de plină. Acum verificăm punerea în aplicare efectivă și în acest sens avem contacte directe cu guvernele naționale. Am identificat însă domenii în care considerăm că e nevoie de eforturi suplimentare, în pofida și aici aș uh, evidenția eforturile mari depuse uh, de către cele 28 de state membre. În domeniile unde e loc mai bine uh, o reprezintă măsurile de protecție a copilului. De exemplu, în ceea ce privește evaluarea copilului și prezumția uh, Uh, uh, vârstei. Apoi, uh, tratarea copilului înainte de proceduri juridice, apoi accesul la compensații. Faptul că copiii nu ar trebui să fie pedepsiți pentru, pentru abuzuri pe care au fost obligați să le facă, apoi măsuri pentru familiile victimelor. Cadru de politici, strategia Uniunii Europeană antitrafic se apropie de sfârșit și pregătim acum perioada 2017, deci cadrul de după 2017. Traficul de ființe umane însă are uh, legături și cu alte domenii uh, din Uniunea Europeană, de exemplu strategia pentru uh, securitate globală sau securitatea pentru migrație, agenția, agenda europeană pentru securitate. De asemenea, s-a discutat despre traficul cu ființe umane și la summitul de la Valeta Ehm, noi eh, depunem eforturi, mai ales eh, pe dimensiunea externă cu țările neeuropene pentru a construi capacități în acest sens. Așa cum spuneam înainte, ce constatăm noi este că traficul a exacerbat mai ales vulnerabilitatea persoanelor și, într-adevăr, contextul migrației face ca persoanele să fie și mai vulnerabile în fața acestor eh, traficanți lipsiți de scrupule. În raportul său uh, publicat uh, în urmă cu doi ani, uh, organizația ONU de resort a spus că, de fapt, rutele pentru trafic sunt identice cu rutele de, rutele de migrație. Numărul uh, migranților, uh, copiii neînsoțiți, a crescut uh, și continuă să crească. Vă pot da datele statistice din Italia, de exemplu, pe care le avem la dispoziție, care arată că problema este foarte gravă. Uh, conform UNICEF și conform Organizației Internaționale Muncii, deci între 2014-2015, Italia a avut de-a face cu o creștere cu 300% a victimelor uh, nigeriene care sosesc uh, pe teritoriul său, jumătate dintre aceste persoane fiind, de fapt, copii neînsoțiți. 80% dintre femeile nigeriene care vin în Europa fac obiectul traficului, mai ales pentru exploatare sexuală. Deci, constatăm că se desprinde o nouă tendință. Avem uh, victimele traficului care ajung în Europa prin uh, Libia și Italia, însă, în același timp, constatăm și că avem de-a face cu rute tradiționale uh, pe calea aeriană, de exemplu, Uh, și uh, în zona Mării Mediterane. Traficul cu ființe umane este motivat de mai mulți factori, de exemplu profitul și cererea, care însă nu au de-a face directă cu migrația ca atare. În același timp însă constatăm că disperarea oamenilor, a migranților, a celor care uh, părăsesc uh, zone de conflict, conflict e, poate fi folosită de către oameni pentru ca aceste persoane să ajungă să fie victimele traficului. Traficanții uh, folosesc mai ales sistemul de azil al statelor membre sisteme care au fost concepute inițial pentru a ajuta pe cei care uh, fug de conflicte, de exemplu. Aceste sisteme sunt tocmai folosite de către uh, traficanți care încurajează victimele să uh, facă o cerere de azil pentru a avea uh, drept de ședere uh, legal. Ce important de subliniat este că în uh, cadrul sistemului european comun de azil, victimele traficului sunt considerate o categorie extrem de vulnerabilă în contextul actual de revizuire a sistemului comun uh, european de azil, victimele uh, traficului sunt uh, considerate o categorie specială cu nevoi speciale, ceea ce se reflectă foarte bine în primirea, deci în directiva privind condițiile de primire, în directiva privind procedurile și apoi în regulamentul Dublin 3, în care conform propunerii, trebuie să se acorde atenție, mai ales copiilor, atunci când se evaluează drepturile copilului în contextul riscului uh, evaluat uh, de trafic de ființe umane. Tot în acest domeniu constatăm că traficul cu ființe umane poate într-adevăr să aibă o legătură, cu sistemul, o legătură cu sistemul de azil. Oficiul European de Sprijin al Azilului Uh, e în curs de finalizare a unui instrument pentru a identifica și pentru a tra uh, trata victimele traficului în contextul procedurilor de azil uh, și al procedurilor de protecție internațională. E vorba de un instrument în două etape, care poate să fie folosit ori de la distanță, ori um, folosire perfecționară concretă. Mai există și o bază de date, deci un instrument uh, tot așa de pregătire, tot uh, pregătit de către ASO, pentru a identifica persoanele cu nevoi speciale și, uh, și traficul e tratat în acest instrument. Frontex a publicat o serie de manuale și de profiluri de risc pentru pregătirea oficialilor care, în conformitate cu statele membre, trebuie să fie bine pregătiți și uh, trebuie să poată să identifice cât mai repede uh, o victimă potențială a traficului. Toate aceste informații, apropo, uh, Există pe pagina noastră internet, e vorba de un, uh, o pagină interna, internet a Comisiei cu toate instrumentele legislative, cu jurisprudența și toate documentele publicate. Un alt, uh, o, o altă etapă care va avea loc în 2016 uh, e vorba de sistemul de informații Schengen. Se spune că copiii dispar, e greu de identificat, uh, sunt greu de identificat și deci în contextul revizuirii sistemului SIS vom avea la dispoziție un nou sistem, un sistem în care vom avea o împărțire pe categorii. Deci dacă e vorba de o persoană dispărută, uh, putem avea trimitere la un copil nesoțit sau uh, uh, se, face, se poate face legătura cu traficul de ființe umane. Dar aș dori să mai spun că toate aceste instrumente sunt extrem de importante, însă sosesc prea târziu. Deci toate instrumentele de identificare, cursurile de pregătire, toate intervin după ce victimele au devenit victime. Deci sosesc prea târziu pentru aceste victime și de aceea considerăm că e foarte important să ne axăm acum mai ales pe preîntâmpinare. Știm și aș dori să vă atrag atenția asupra următorului fapt. Știm că traficul cu ființe umane e o activitate extrem de profitabilă, o formă de criminalitate extrem de profitabilă. Spuneam că e mânată de cerere pentru că există o cerere pentru serviciile victimelor, dar sigur că mai există o motivație, respectiv profiturile foarte mari ale traficanților. Conform Europort, 29,4 miliarde de euro reprezintă profitul anual global în acest domeniu. 23,5% miliarde eh, de, miliarde de euro doar pentru exploatare eh, sexuală. Gândiți-vă puțin. Vă gândiți-vă puțin la aceste cifre. E foarte important pentru că dacă vrem să împiedicăm criminalitatea, atunci trebuie să putem identifica fluxurile financiare, să-i țintim pe acești uh, traficanți. Criminalitatea aceasta să uh, fie considerată ca un risc ridicat. Deci să îi, uh, să-i atacăm pe traficanți acolo unde îi doare cel mai tare la bani. Și doream să spun că traficul aduce profitul nu numai traficanților, ci și sectoarelor legale, dar și ilegale, dar și legale ale economiilor noastre. Nu numai că deci putem avea, de exemplu, domenii uh, legale implicate într-un fel. Gândiți-vă la uh, lanțul de aprovizionare, la răspunderea noastră individuală în calitate de consumatori. Și doream să spun că directiva antitrafic conține și o parte de preîntâmpinare. Se creează o obligație juridică pentru statele membre pentru ca cererea să scadă. Și, de altfel, pe uh, a, a, a, acest aspect s-a pus uh, accentul pentru primul progres de raport. Deci uh, s-au lansat cursuri de formare pentru identificarea victimelor, însă nu s-a făcut încă suficient legătura cu prevenirea. În ce privește LIXA, lista măsurilor, e vorba de măsuri pentru a-i condamna pe cei care folosesc serviciile victimelor traficului. Există alte domenii în care se știe că cineva exploatează pe cineva. Această persoană nu este trasă la răspundere penal. Conform directivei, noi, Comisia, am fost obligați să prezentăm un raport Parlamentului și Consiliului în ce privește legislația care îi criminalizează pe cei care folosesc uh, victimele, deci folosesc uh, serviciile furnizate de către uh, aceste victime. Doar 10 state membre au promulgat legi care să consideră că e vorba de un, o infracțiune folosirea victimului de, fi, de, de, de ființe umane pentru toate formele de exploatare. E foarte important, pentru că această tratare juridică diferită nu ne ajută să prevenim infracțiunile. În acest context de practici juridice diverse, traficul poate să prospere. Știm că traficanții sunt foarte dibaci, ei știu cum să folosească mm, uh, diferențele sau uh, vidurile din legislație Uh, lacunele din legislație. Și, de fapt, am constatat că uh, astfel clima este câteodată încurajată. Gândiți-vă și la alternative. Deci, dacă nu avem măsuri la nivel european pentru a ne asigura că cei care folosesc uh, victimele traficului sunt trași la răspundere, care este alternativa? Ce susținem? O cultură a impunității? A pedepsei zero? Acum nu o să intru în amănunte, raportul va fost trimis el uh, figurează și pe pagina noastră internet. Uh, conține o listă de măsuri și de abordări, însă concluzia noastră este că e vital și e nevoie să punem mai ales accentul pe preîntâmpinare. Să recunoaștem că traficul uh, depinde de cerere și că miza o reprezintă și profiturile. Noi credem că e foarte important ca victimele traficului să fie considerate ca persoane cu drepturi. E vorba de cetățeni cu drepturi, trebuie să poată ă, să beneficieze de ele, dar trebuie să ne asigurăm și că cei care exploatează vulnerabilitatea oamenilor, faptul că se află în situații diferite, se află pe o rută a migrației, ă, doresc, ă, aspiră la o viață mai bună, toți cei care profită de pe urma acestor situații trebuie să fie aduși în fața justiției. Uh, și e momentul acum să trecem la fapte. Uh, vă stau la dispoziție pentru uh, întrebări și dacă doriți informații în legătură cu raportul nostru. Mulțumesc! Thank you very much. Mulțumesc frumos pentru contribuția dumneavoastră foarte utilă și cred că acum avem suficient timp să discutăm și să punem întrebări. Începem cu domnul George Spalis din Grecia. Καταρχήν θα σας πω εξ αρχής ότι... Mulțumesc. Mai întâi dați-mi voie să spun că restricțiile și interdicțiile juridice arată că am încercat să abordăm problema de la cel capăt al drumului. Am văzut ce s-a întâmplat în Lesbos în 2015, un punct de oprire clar pentru cei care vin în Europa. Am văzut de asemenea care au fost negocierile dintre Uniunea Europeană și Turcia. Toate astea ne arată ce se întâmplă, de fapt. În Grecia, în 2015, a avut loc o creștere masivă a numărului de refugiați. E vorba de oameni care, cărora, odată ce s-au înregistrat, li s-a permis să uh, beneficieze de sistemul public de transport uh, și ceea ce, bineînțeles, a avut repercusiuni asupra întregii zone. Pot să vă spun că mare parte din cei care au făcut aceste călătorii uh, au ajuns în cercul vicios al traficului de ființe umane. Dar nu putem nici să-i punem în enclavă, pentru că atunci, efectiv, nu faci decât să-i forțezi să caute o cale de ieșire, în acest caz din uh, insulele Mărie Egee, dar poate fi altă zonă. Victimele traficului sunt, evident, uh, victime exploatate sexual. Cadrul juridic a fost Um, întărit. Uh, există aspecte bune, dar și aspecte rele. Și un aspect rău ar fi supraaglomerarea masivă a închisorilor din Grecia. O mare parte din uh, oamenii din uh, închisorile grecești sunt tineri, străini și așa mai departe. Și închei cu o observație finală. În Grecia, încercăm să facem mai multe lucruri, să iau o serie întreagă de măsuri pentru a rezolva problema, dar nu am înțeles niciunii că singura cale prin care putem să facem ceva este să rezolvăm problema izolării și marginalizării economice a acestor oameni. Mulțumesc! Mulțumesc, spune doamna președintă. Urmează domnul Iuhu Erola, sper că am pronunțat corect, spune doamna președintă. Dacă nu, îmi cer scuze. Aveți cuvântul. Da, ați pronunțat destul de bine. Cheia pentru rezolvarea acestei probleme este informarea și transmiterea de informații din uh, punctele de origine către Europa. După cum am spus înainte, timp de 12 ani am lucrat cu solicitanții de azil și încă de atunci am observat că marea lor majoritate nu sunt uh, refugiați adevărați, ca să zic așa, ci refugiați uh, din motive economice. Și pentru că nivelul de uh, calificare e destul de redus, nu am avut posibilitatea să-i angajăm și atunci au devenit o povară economică. Multe dintre cifrele pe care le... Uh, multe dintre aceste persoane datorează mii, zeci de mii de euro uh, traficanților și uh, celor care îi ajută să călătoresc să călătorească și pentru că nu-și găsesc locuri de muncă, ajung în economia, zona gri a economiei, ca să zic așa. Uniunea Europeană și noi toți ar trebui să înceapă o campanie masivă de uh, informare către aceste locuri de origine, astfel încât oamenii să nu mai vină în Europa. Uh, și să informăm despre toate aceste pericole, abuz uh, sexual, uh, sclavie și așa mai departe. Tot ce ține de călătorie în sine, oamenii când pleacă nu știu unde merg. Uh, contrabandiștii, traficanții îi mint, le spun că sunt locuri de muncă bune, condiții bune în Europa, dar realitatea este cu totul altceva. Oamenii aceștia sunt victime și doar așa îi putem ajuta să facem o campanie masivă de informare în locurile lor de origine ca să nu plece de acolo. Mulțumesc! Mulțumesc! Urmează Lots Early din Regatul Unit. Mulțumesc, este un domeniu foarte important. Și, evident, siguranța reprezintă elementul principal. Dar vreau să revin la problema copiilor minori neînsoțiți. Uh, în uh, Camera Lorzilor s-a elaborat un uh, raport privind uh, minorii neînsoțiți, unul foarte important și unul din lucrurile pe care vreau să le subliniez este că atunci când vorbim despre dovezi a fost că s-a spus că până și un copil neînsoțit avea o persoană numită să aibă grijă de, de ei, care apoi a dispărut. și undeva probabil 10.000, chiar 20.000 de copii au dispărut. Nu știm deloc unde s-au dus și evident mare parte din ei au fost uh, folosiți în uh, scopuri uh, sexuale pentru muncă sau așa mai departe. Știu că sunt câteva țări care au sistem de tutelă. Vorbeam cu judecătoarea din Germania de la prânz, la prânz și mi-a zis că ei au un asemenea sistem. Dar dacă am fi numit o persoană responsabilă de bunăstarea acelui copil, de câte ori am fi găsit un copil, poate am fi găsit măcar o cale să-i protejăm pe copii în acest uh, sector atât de oribil. Pentru că dacă nu, nu avem ce să facem altceva în ceea ce privește aceste bande organizate. Mulțumesc! Thank you very much. Mulțumesc frumos, până doamna președintă. Am o întrebare către domnul Panis. Din păcate, interpretarea nu a fost uh, foarte clară. Vă rog să repetați ce ați spus. Da, președinte, ne șoști. E metafora. Da, înțeleg că e o problemă de comunicare și o să revin. Transferul în 2015 se făcea pe cale legală cu transportul în comun la același preț pentru refugiați și cetățenii din țară. Deci, nu... deci costul de transfer se făcea pentru că plăteau același preț ca și cetățenii țării. Și încă ceva, pentru a retrage motivația traficanților, ar trebui ca transferul să se facă pe cale legitimă. Mulțumesc frumos! Doamna Odechi Lune din Estonia acum. Mulțumesc. Eu uh, reiau afirmația că traficul de ființe umane e um, determinat de cerere. Nu e vorba doar uh, economia infracțională, um, exploatarea sexuală și așa mai departe, cei care fac uz de traficul uh, de ființe umane, ci și aspecte perfect legale ale economiei noastre. Migranții economici folosesc aceleași căi de intrare ca și ceilalți. Majoritatea sunt abuzați de rețele infracționale, dar își găsesc locuri de muncă în cultura noastră, în serviciile noastre, în industria noastră, să uh, culeagă portocale, să ne facă hainele, să facă manicura, oamenilor, poate și a celor din această sală și traficul este profitabil și va fi așa până când noi nu cerem ca uh, locurile de muncă grele și dificile să fie plătite demn, care, cu un salariu care să ofere o viață demnă acestor oameni care fac aceste uh, munci murdare și dificile. Avem un concept frumos și uh, un sistem de uh, circulație liberă a uh, locurilor de muncă, iar traficanții profită de acest lucru. sunt rețele în care oamenii sunt uh, blocați. Trebuie să lucrăm la salarii, la condițiile de lucru și la garanțiile de muncă în toată Europa. Astfel vom pune capăt traficului de ființe umane. Adică, din nou, trebuie să distrugem cererea, cererea pentru locuri de muncă în sclavie. Mulțumesc! Thank you very much. Mulțumesc frumos! Acum Domnul Trucek din Slovenia. Mulțumesc frumos, pot vorbi în slovenă, înseamnă domnul Trucek. Colegul meu din, colega mea din uh, statele Baltice a subliniat uh, ceva important, și anume că Uniunea Europeană va rămâne ca atare doar dacă devine o uniune socială, altfel se va dezintegra. E important că vorbim despre un dublu abuz. Abuz din partea rețelelor infracționale, deci este un mod de afaceri care depășește trei sferturi din PIB-ul anual al Sloveniei și, pe de altă parte, vorbim de abuzul comis de noi, după cum a spus antevorbitoarea mea. Slovenia este o țară mică, dar am ajuns repede la concluzia că este o chestiune care ține, e, la fel ca aceea a um, mediului înconjurător. Este o chestiune transfrontalieră. Slovenia și țările vecine fac uz de acest uh, transfer de cunoștințe și asta spunem noi că trebuie să se facă. Colegul din uh, Regatul Unit a dat și el un exemplu foarte practic despre sistemul de tutelă. Când vorbim despre traficul de ființe umane, cred că dacă vrem să rupem acest cerc vicios, Trebuie să intervenim pe tot lanțul, adică să interferăm și cu anumite practici culturale care nu sunt acceptabile. De exemplu, mă gândesc aici la minorii din comunitatea uh, romilor. Iată așadar o provocare care poate fi abordată doar într-o manieră holistică. Politicienii trebuie să învețe și ei multe de la ONG-uri. Mulțumesc! Mulțumesc frumos! Lista s-a încheiat și vreau, pot doar să întreb dacă mai vrea cineva să intervină, pentru că mai avem timp. Puteți să îi puneți o mulțime de întrebări Uh, doamne, e o posibilitate perfectă pentru um, deputații din parlamentele naționale. There are other interests for questions and other things. Okay, then... Nu mai e, uh, e nimeni interesat de să pună întrebări sau altceva? Atunci eu, ca eurodeputată, am și eu o serie de întrebări. Mai întâi, aș vrea să știu Ce se întâmplă cu statele membre? Cum, uh, ce credeți despre implementarea directivei împotriva traficului uh, de către statele membre? Există deficite sau zone unde statele membre se descurcă bine sau nu? Și în ce țări uh, trebuie să îmbunătățim lucrurile? Apoi, traficul de organe este ceva foarte rău. Și în Europa mă gândesc la traficul cu organe în Kosovo sau în alte țări. Puteți să ne spuneți mai multe despre asta, cât de relevant este uh, din studiile dumneavoastră? Și al treilea punct, pot doar să spun ce a spus și unul dintre antevorbitori. Exploatarea prin muncă, în ce domenii uh, este aceasta relevantă și da, cam astea ar fi întrebările mele. There are any questions? Dacă mai sunt intervenții, vă rog. După închiderea granițelor în Balcani, vreau să întreb dacă s-a făcut vreo evaluare, dacă a avut loc vreo creștere a traficului în această zonă a Europei. Mulțumesc. Any other questions? Alte întrebări, alte contribuții, intervenții? Ce vreți dumneavoastră? Ok, no. Then I give uh, you the floor again and, uh... Atunci vă dau dumneavoastră cuvântul din nou și aveți uh, ocazia, să, posibilitatea să vorbiți mai mult. Mulțumesc, doamnă președintă. Îmi dați uh, ocazia să revin cu informații suplimentare privind uh, cele mai recente studii ale noastre. O să încep cu tendințele recente. În mai 2016, Comisia a publicat primul raport de progres la nivel european care măsura progresul eforturilor de abordare a problemei traficului de ființe umane și, pe baza informațiilor furnizate de statele membre și de societatea civilă, am uh, elaborat un set de noi am identificat un set de noi tendințe. Per total s-a văzut o creștere a traficului uh, cu copii care arată fără echivoc că uh, tot mai mult copiii devin uh, victime ale traficului, se dezvoltă și noi tendințe, cum ar fi uh, traficul în scopul căsătorilor forțate în Uniunea Europeană. Vedem forme multiple de exploatare, vedem copii cu probleme de dezvoltare mentală sau psihologică care devin victime pentru a fi exploatați fie sexual, fie economic. O altă tendință pe care o vedem în uh, contextul traficului pentru um, exploatarea prin muncă, vedem că tot mai multe femei uh, devin uh, victime ale acestei forme de exploatare Activitățile domestice sunt uh, tot mai des uh, raportate ca fiind uh, un sector dificil de um, abordat și totodată un sector care țintește în special femeile. S-au identificat o serie de sectoare cu risc major cum ar fi uh, construcțiile, Horeca, de asemenea, a fost considerat un sector care presupune uh, persoane traficate. Cred că este important să subliniem că, potrivit constatărilor noastre, informațiilor și euros, uh, datelor Eurostat, nicio țară din Uniune nu este imună la traficul cu ființe umane. Deci este evident că problema ne afectează pe toți și este evident că este necesar un răspuns unitar european dacă vrem să facem față acestei probleme în mod cuprinzător, dar și care să aibă sens. Tendința înregistrată este următoarea. Statele membre au transpus directiva. Asta este o parte a obligației. Au transpus directiva europeană în dreptul intern. Acesta este subiectul raportului uh, emis în decembrie 2016. Ce s-a văzut chiar de la etapa transpunerii legii, directivei, a fost că statele membre trebuie să facă mai mult în ceea ce privește dispozițiile ce țin de măsuri specifice de protecție a copiilor. Există într-adevăr o diversitate când vorbim de sistemele ce țin de tutelă, dar directiva europeană creează o obligație juridică pentru statele membre care, să, care impune numirea unor um, tutori. Dispozițiile nu au fost atât de clare când a venit de uh, prezumția de copilărie. Dacă autoritățile consideră că persoana din fața lor este un minor și au motive temeinice să facă asta, atunci persoana trebuie tratată într-adevăr ca un copil. Am mai văzut, de exemplu, lipsa de dispoziții în ceea ce privește uh, compensarea victimelor, fiindcă ele au dreptul la căi de atac și la compensație. Uh, pentru suferințele la care au fost supuși. De asemenea, avem nevoie de mai multe informații când vine principiul nepedepsirii victimelor în discuție. Ce înseamnă asta mai exact? O altă formă care tot apare este uh, traficul în scopul comiterii de activități uh, infracționale. Uh, avem traficanți care folosesc victime ale traficului, în special uh, copii, pentru transportul de droguri, pentru a comite um, infracțiuni împotriva bunurilor. Aceste persoane au fost forțate să comită aceste infracțiuni. Nu ei sunt cei care ar trebui să ajungă în spatele gratiilor, ci traficanții și trebuie să depunem mai multe eforturi în acest sens. Vedem totodată că există o dispoziție interesantă în directivă care creează dreptul uh, la asistență pentru familiile victimelor Uh, traficului și aici trebuie să analizăm lucrurile mai mult. Permiteți-mi să nu intru în um, specificități vis-a-vis -vis de uh, anumite țări, pentru că nu acesta a fost scopul raportului. Urmăm acum um, constatările uh, raportului de transpunere cu fiecare stat membru în parte și cerem informații suplimentare și, fără îndoială, în cazurile unde Comisia consideră că uh, Uh, este pusă în discuție aplicarea dreptului european, uh, vom acționa conform uh, tratatelor. Acum ne aflăm în etapa de a analiza legislația la nivel național, dar și aplicarea acestei. M-ați întrebat despre una dintre noile tendințe noile forme de care se prezintă și apare cel mai des în rapoarte. Nu avem însă date statistice în acest sens, datele pe care le avem și subliniez aici că vă ofer date statistice, nu estimări, nu cifre umflate, ci acele cifre pe care statele membre le-au putut înregistra. Și aici avem o problemă care ține și de ce spunea colegul din Grecia. Datele pe care le avem nu captează întreaga a ă, fenomenului. Agențiile europene ne spun că, într-adevăr, situația la graniță este exacerbată și că ă, copiii sunt cei mai vulnerabili acest lucru nu se poate capta întotdeauna în statistici oficiale, fie că vorbim despre uh, date legate de migrație, fie că vorbim despre date legate de um, dreptul penal. E important să avem cifre și să informăm uh, uh decidenții, este însă important și să lucrăm cu statele membre și să ne îmbunătățim uh, sistemul de colectare a datelor, ceea ce facem împreună cu Eurostat dar și o singură victimă să existe, tot am avea aceeași răspundere juridică uh, să rezolvăm problema cu corect. Ce pot să vă spun, și știu că poate dacă vreți este o nuanță, dar scop, uh, traficul în scopul uh, Traficul de ființe umane uh, în scopul uh, traficului de organe nu este în aceeași categorie cu traficul de ființe umane. Există o nouă dispoziție privind traficul de organe pe care o urmărim îndeaproape. Am finanțat proiecte în acest sens și ne vom asigura că lucrăm cu statele membre astfel încât uh, colectarea de date pe viitor va putea să capteze și această formă de trafic. O altă formă despre care am tot auzit este uh, traficul în scopul adopției ilegale sau în scopul uh, vânzării de copii. Acestea sunt forme care includ o categorie vastă, nu doar al unor sectoare ale economiei, ci și profesioniști din sectoare diferite. Când vorbim de trafic în scopul um, îndepărtării de organe, cred că nu s-ar putea face acest lucru fără implicarea medicilor. Și s-a spus mai devreme că aici e nevoie de o abordare extinsă multidisciplinară. Traficul cu funcție, uh, um, ființe umane nu ține doar de uh, organele de aplicare a legii, ci și de protecția copilului, de poliție, de uh, frontieră, de educație, după cum s-a spus pe bună dreptate. Este o problemă care implică specialiștii medicali, uh, lucrătorii sociali, toate părțile societății și administrațiile naționale. Și aici aș vrea să subliniez că statele membre au obligația juridică, conform dreptului european, să se asigure că oricine ar putea intra în contact cu o victimă a traficului este instruit corespunzător pentru a înțelege ceea ce noi numim indicatorii de trafic. Auzim uneori că traficul este un fenomen ascuns și nu poate fi văzut. Sunt sigură că ați auzit coordonatorul antitrafic spunând foarte adesea, păi se întâmplă acolo, pe străzi, trebuie doar să vă uitați în jurul vostru. De asemenea, este, uh, trebuie să ne asigurăm că noi spunem așa, avem un cadru interesant care acordă victimelor o serie de drepturi, la asistență, la protecție, la sprijin. Dar dacă acești oameni nu sunt recunoscuți ca atare, nu sunt identificați de autorități ca victime ale traficului, ceea ce se întâmplă adesea, în contextul sosirilor în masă uh, de imigranți auzim că nu e timp, condițiile nu sunt adecvate, nu, nu se poate uh, construi o încredere cu victima pentru a-i scoate din pentru a o scoate din contextul de trafic și a ne asigura că sunt uh, îndreptate către procedurile relevante. Dar vreau să ne întoarcem la, în 2014 sau începutul anului 2015, când am emis primul raport european privind identificarea victimelor traficului în cadrul procedurilor de azil. Am făcut asta împreună cu Rețeaua Europeană pentru Migrație și am văzut că marea majoritatea statelor membre înțeleg că ar putea să existe legături că pot fi uh, găsite victime ale traficului în sistemul de azil. Dar uneori sistemul de azil nu comunică neapărat între ele. Și astfel, apare o povară suplimentară asupra administrațiilor naționale, dar, cel mai important, tocmai asupra victimelor care nu sunt uh, găsite în condiții corespunzătoare, care sunt adesea expuse unor pericole și adesea nu ajung la serviciile de care au nevoie. Să ținem seama de ororile la care au fost supuși acești oameni nu doar în Uniunea Europeană, ci uneori uh, de ceea ce au suferit înainte să ajungă uh, pe malurile noastre. În sfârșit, cred că, cred că este important să ne reamintim că 65% din victimele înregistrate în Uniunea Europeană sunt cetățeni europeni, după cum am mai spus. Deci traficul de ființe umane nu vine doar din afara Uniunii Europene, ci se întâmplă la noi în curte în statele noastre. Să nu uităm că traficul a fost aici și înainte de criza migrației și aici va rămâne și după ce aceasta trece. Fiindcă toate aceste sosiri masive, după cum s-a spus mai devreme, creează vulnerabilități, îi fac pe oameni prăzi mai ușoară pentru rețelele de trafic. Și dacă aveți răbdare, cred că trebuie să mai vorbesc despre claritatea conceptuală. Și pentru că discut uh, cu parlamentele naționale, cred că e bine să notez că s-a auzit adesea uh, despre importanța uh, clarității conceptuale. Auzim adesea că traficul uh, se folose, termenul de trafic se folosește la fel cu cel al um, cărăușilor care ajută traficanții, care ajută refugiații să, ajunge, să ajungă în Europa. Acest cărău, acești cărăuși nu sunt același lucru cu traficanții. Nu înseamnă că ei nu au fost uh, supuși atrocităților pe, de-a lungul călătoriei lor, dar traficul cu ființe umane este o infracțiune foarte clară împotriva persoanelor nu e, trebuie să implice uh, traversarea frontierelor internaționale, se poate o, întâmpla într-o singură țară, nu trebuie să încetezi odată ce s-a traversat o frontieră, poate continua și după aceea și așa mai departe. E important să subliniez acest lucru pentru că dacă nu îl înțelegem, nu îi vom putea proteja pe cei ce au nevoie de uh, protecție. Statele membre au obligații diferite, deci în contextul uh, acesta trebuie să menționăm și să ne asigurăm că traficul nu este asimilat cu um, această, cu cei care contribuie la sosirea refugiaților în Europa. Thank you very much. Thank you also for your... Uh, Mulțumim foarte mult. Mulțumim de asemenea și pentru aceste ultime observații, ce înseamnă traficul cu ființe uh, umane și ce anume nu e un trafic. E foarte important pentru noi în Parlament să știm acest lucru. Văd că aveți o întrebare. Da, o clarificare, dacă s-ar putea. Din câte am înțeles, spuneați că Uniunea Europeană cereți statelor membre să aibă un sistem de custodie, de tutelă în fiecare țară. Dar nu credeam că e chiar așa. Puteți să clarificați un pic? Da, directiva antitrafic vine cu o obligație legală de a numi un reprezentant legal sau un tutore pentru copiii care au fost cuprinși în acest trafic de ființe umane. Vreau să subliniez că e vorba de o directivă pe trafic cu ființe umane. Copiii care nu sunt uh, victime ale acestuia nu sunt cuprinși în sfera de acoperire a acestui text legislativ. Există alte instrumente juridice la nivel european care au astfel de prevederi de custodie, însă e clar că e obligație legală să se numească un reprezentant legal sau un custode pentru un tutore în aceste cazuri. Și am discutat practicile curente în cele 28 de state membre împreună cu Agenția pentru Drepturi Fundamentale și am vrut să venim cu principii practice și instrumente practice care să poată fi utilizate tocmai pentru a instaura la nivel național un astfel de sistem de custodie și de tutore, în așa fel încât să putem ajuta pe acei copii care poate ar trebui să fie supuși unor alte acestui tip de proceduri. V-ați lămurit? Da, mulțumesc foarte mult. E mai limpede. Dar chiar la asta vreau să mă refer. Dacă facem asta pentru copiii care au fost cuprinși în trafic de ființe umane, da, poate e un prim pas nu, și am înțeles că asta poate există deja în anumite state, dar uh, uh, credeam că toți copiii ne, minori neînsoțiți ar trebui să uh, beneficieze de un reprezentant uh, legal sau de un custod numit, motivul fiind că știm că cel puțin 10.000 de astfel de copii minori neînsoțiți au dispărut și nu mai știm nimic despre ei. Și poate că, uh, de fapt, cifra e mult mai mare decât ceea ce credem noi. Deci dacă avem o persoană care este responsabilă pentru a ști exact unde e copilul respectiv, ce s-a întâmplat cu el și deci e persoana respectivă cea care este reprezentantul legal față de autorități, atunci ar fi o metodă bună pentru a pune capăt acestui trafic. Și sunt de acord că mulți um, din acești, aceste mii de copii care au dispărut, e clar că aceștia au fost cuprinși la un moment dat într-o formă oarecare de trafic. Ceea ce e important de subliniat este că eu vorbesc dintr-o perspectivă destul de specifică, în numele coordonatorului de luptă antitrafic și mandatul nostru juridic se referă la copii minori neînsoțiți care nu fac parte din rețelele de trafic de ființe umane. Acum, dacă e să discutăm despre standarde generale aplicabile copiilor, e clar că ne dorim să promovăm Uh, standarde internaționale, spre exemplu, precum cele aplicate de Crucea Roșie Internațională, um, să avem un sistem de comunicare care să poată să abordeze în mod exhaustiv toate formele de protecție. Și cred că da, un astfel de sistem de tutelă sau de custodie poate fi cuprins într-o astfel de campanie de comunicare. Am auzit cazuri despre copii care în cadrul sistemului de azil au putut beneficia de astfel de uh, prevederi referitor la custodie sau tutelă. Și e adevărat că în acest sens există mai multe prevederi, dar uh, ghidul întrumător pe care noi l-am realizat cu siguranță poate fi utilizat și pentru multe alte categorii de copii și poate fi utilizat într-un context mai larg și nu doar în contextul traficului cu ființe umane. Aceasta era logica uh, în momentul în care l-am redactat. Este disponibil în toate limbile oficiale ale Uniunii Europene, în așa fel încât să fie cât mai accesibil la nivel național și acolo cu siguranță veți găsi și adresa noastră de internet. Da, mulțumesc foarte mult! Și în final vreau să spun că dacă 10.000 de copii au dispărut, uh, e foarte greu să crezi că nu au ajuns în rețele de trafic. Deci e uh, clar că o sursă de îngrijorare majoră. Just to echo your, your last point, this is also why in the Schengen information... Da, vreau să spun că sistemul de informații Schengen, SIS, avem o nouă, uh, un nou instrument la dispoziție Um, și anume posibilitatea de a introduce în sistemul alertă informații și anume copilul respectiv lipsește, a dispărut, este neînsoțit, um, eu știu, există un risc să, fa- să cadă prada unei rețele de traficanți și așa mai departe. Și odată ce această nouă trăsătură în SIS va fi utilizată pe viitor, vom avea mai multe informații. Da, e adevărat că e o problemă foarte greu de rezolvat și parte din copiii dispăruți au plecat într-o altă țară și nu știm unde sunt acum. Și e adevărat că asta e o problemă gravă, traficul cu ființe umane și distinția aceasta e destul de neclară. Uh, dacă e să ne uităm la cifrele Europol, nu avem suficiente fapte documentate pentru a fi în măsură să afirmăm da sau nu sunt victimele unui trafic, se află acolo sau se află în altă parte. Uh, și asta ne împiedică să facem tot ceea ce trebuie să facem pentru acești copii. Trebuie să avem măsuri speciale, țintite față de această categorie. Și cred că, da, în dezbaterile noastre abordăm un pic și acest subiect, însă iată că a venit momentul să venim cu o abordare comună și sistemele noastre juridice, cel puțin sistemul european de azil, să cuprindă și proceduri țintite specifice pentru copii. Și împreună să fim în măsură să rezolvăm această problemă. Mie mi se pare un aspect deosebit de important. Iar din punctul meu de vedere, trebuie să ne mai gândim și la date. Nu avem suficiente date, informații. Și e absolut necesar să putem culege informațiile din partea statelor membre. Dumneavoastră ați evocat foarte multe lucruri în acest sens și iată că acum e de asemenea un aspect în care trebuie să colaborăm cu statele membre. Și cred că, într-adevăr, e o problemă de amploare Vă mulțumim pentru intervenția dumneavoastră, vă mulțumim pentru această contribuție și pentru toate explicațiile furnizate. A fost foarte important din punctul nostru de vedere să putem aborda acest subiect și cu siguranță ne vom întoarce la el în următoarele luni, în momentul în care vom defini noul cadru juridic. Și ce trebuie să vă mai spun acum este că va trebui să prezint rezultatele acestui uh, atelier de lucru la ședința plenară finală, la sesiunea finală. Voi face acest lucru. Și iată că acum putem face o scurtă pauză până la ora 15.45, după care ne vom reîntâlni din nou aici, în această sală. Puteți rămâne aici sau puteți să mergeți o cafea și vă întoarceți. Însă, uh, nu uitați, vă așteptăm din nou la ora 15.45.